Uh, good morning, everybody. We will start our meeting. Dear colleagues. Bună dimineața tuturor! Vom începe cu reuniunea noastră. Dragi colegi, pentru Parlamentul European, aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul este un pas important în consolidarea luptei împotriva violenței împotriva femeilor. Am uh, am avut în această reuniune, în acest tip de reuniune comună, două uh, audieri și am, ascult, am ascultat experți vorbind uh, despre toate aceste subiecte. Astăzi îi vom asculta pe co-raportori ce vor prezenta elementele principale ale raportului lor interimar. Aș dori Să-i dau cuvântul doamnei Revău Dalân Bânfoa. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Dragi colegi, uh, sunt mândră să vă pot uh, prezenta raportul nostru privind aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul referitoare la Uh, violența împotriva femeilor. Câteva elemente în acest sens. A, uh, a fost adoptată în șap, Convenția 7 aprilie 2011. Este primul instrument obligatoriu juridic pentru prevenția a, uh, și lupta împotriva violenței împotriva femeilor, hărțuirii sexuale, violenței sexuale, inclusiv violul, A, um, căsătoriile uh, forțate. Toate acestea sunt acte de violență. De cele mai multe ori sunt făptuite de bărbați și majoritatea victimelor sunt femei. Este o violență bazată pe gen, care se înscrie într-un cadru mai larg de inegalități și discriminare între bărbați și femei. Este un fenomen foarte răspândit în Uniunea Europeană, dar foarte rar uh, semnalat. Convenția își dorește să protejeze femeile și fetele. Se bazează pe uh, abordarea celor trei pe prevenție, um, um, urmărire uh, și combatere. Convenția penalizează diferitele tipuri de violență împotriva femeilor. Insist asupra unui punct important. În procedurile penale, um, nu pot fi considerate justificări ale acestor acte uh, chestiuni precum uh, onoarea, uh, normele tradiționale religioase care ar fi fost încălcate. Pentru a aplica o punere în aplicare a dispozițiilor, se prevede și un mecanism de supraveghere. Toate statele membre care au semnat toate statele membre au semnat uh, convenția, dar numai 14 au ratificat-o. În 14 mai 2016, Comisia a propus ca întreaga UE să adere la convenție. Aderea, aderarea Uniunii Europene ar garanta un cadru coerent uh, la nivelul Uniunii. Uh, iar uh, Uniunea poate să ratifice în paralel cu statele. Pe pagina 7, în propunerea Comisiei, competențele sunt clar listate. Acest subiect se discută acum la Consiliu. În momentul în care se va obține un acord la Consiliu, Parlamentul va trebui să-și dea acordul. Însă, înainte de asta, va trebui să adoptăm acest raport de inițiativă interimar pentru a ne prezenta propriile priorități la acest dosar. Munca pe care o prezentăm împreună cu doamna Corața Bild este o poziție puternică și ambițioasă. Am să mă refer la câteva puncte aderarea UE trebuie să fie cât mai extinsă și fără niciun fel de rezervă. Asta însă nu uh, exonerează statele membre de la um, responsabilitățile lor. O abordare holistică, multidimensională a Convenției este esențială pentru a uh, combate violența împotriva femeilor. Solicităm schimbarea de mentalitate a întregii societăți, inclusiv a bărbaților și a băieților. În calitate de raportor pentru LIBE, sunt foarte atentă la dispozițiile privind azilul și migrația. Migrantele și solicitantele de azil sunt foarte vulnerabile și sunt victime ale violenței. Această violență poate fi văzută ca o formă de persecuție, precum uh, convenția, uh, conform Convenției de la Geneva din 1951. Cred că trebuie să ținem cont de gen în procedurile de azil. Parlamentul trebuie să fie informat și implicat în, în uh, negocierile de la Consiliu, dar și pe în timpul aplicării uh, mecanismului de monitorizare. Aplicarea însă este miza principală. Trebuie să existe resurse adecvate alocate. Solicităm Comisiei să propună un act legislativ, precum o directivă, care să vină cu dispoziții comune uh, în Uniunea Europeană care să permită consolidarea punerii în aplicare, punerii în aplicare a Convenției. Lupta noastră nu se oprește la acest raport interimar. Aderarea UE este un mesaj politic puternic uh, trimis de Uniunea Europeană uh, referitor la dorința de a combate violența împotriva femeilor. Termenul pentru amendamente este 26 aprilie la ora 15 și acum doamna Corața Bil. Uh, uh, thank you. And, and now I will give the floor to the co-rapporteur, Mrs. Corazza Bild, please. Thank you, Madam Chair, co-chairs. Uh, dear Christine, I have very much... Doamna Corazza Bild, mulțumesc. Dragă Christine, mi-a plăcut foarte mult munca pregătitoare pe care am făcut-o împreună. Am uh, ținut o serie de audieri în, în ambele comisii, în noiembrie, în martie Departamentul de politici ne-a ajutat, am avut un uh, workshop în ceea ce privește colectarea datelor. Astăzi, iată, vă prezentăm o muncă îndelungată. Să amintim, precum a făcut și Cristin, că violența este răspândită în Europa, peste tot, în toate clasele sociale, în toate domeniile, acasă, în public, pe internet. Femeile sunt persecutate, hărțuite, violate, bătute nicio cultură, nicio religie, nicio onoare, nicio tradiție nu poate justifica violența. Violența împotriva femeilor este de multe ori perpetuată de bărbați și este o infracțiune gravă, trebuie să fie tratată ca atare. De ce lucrăm, de ce facem toate aceste lucrări? Pentru că Convenția de la Istanbul, fie că ne place sau nu, este singurul instrument uh, uh, care ne oferă instrumentele uh, să prevenim, să combatem și să sancționăm, dar și să protejăm victimele și să uh, avem activități pe termen lung, precum formare, creare de capacități, uh, conștientizare, să menținem acest subiect pe ordine de zi și să schimbăm cultura. Acum uh, suntem într-un context, uh, Putin, Trump, sexism, care Um, influențează agenda și există o neînțelegere um, și în ceea ce privește um, anumite convingeri religioase, modul în care este îmbrăcată o femeie este considerat uh, un semn al, al moralității ei. Ați spus că sunt state membre care încă nu au ratificat uh, această convenție. Sper că um, colegii din statele care nu au ratificat vor continua să coopereze cu guvernele lor uh, pentru a, uh, um, a le convinge să ratifice, nu să ne spune uh, pur și simplu, să ne anunțe că nu s-a rati ratificat. Asta este treaba noastră aici, să cooperăm cu uh, guvernele noastre pentru a lua astfel de măsuri. Ieri am avut audiere care a fost destul de uimitoare. 700 de milioane de fete avem în uh, lume în ziua de astăzi, um, inclusiv în Europa, care mm, la 12-13 ani sunt date mm, înspre căsătorie unor bărbați de 40-50 de ani. Li, li se fură mm, copilăria. Numai în uh, Suedia, aproximativ 130 de fete au ajuns deja căsătorite. Mulțumesc Comisiei pentru munca prezentată și pentru cooperarea excelentă. Doresc să mulțumesc și Institutului pentru Egalit- uh, European pentru Egalitate de Gen, care face o treabă foarte bună în ceea ce privește statisticile și analiza acestora și fac apel la statele membre să coopereze mai mult, uh, știi, cu acest institut și cu Eurostat ca să avem date mai bune în care să ne ajute să stabilim uh, agenda. Și uh, munca Consiliului Europei este foarte importantă. Apreciez cooperarea uh, pe care o avem cu acesta în implementarea directivei. Ei au um, vorbit despre um, s-au semnalat anumite îngrijorări în ceea ce privește încetin, încetinela cu care statele membre aplică prevederile. Fac din nou apel uh, la Comisie și la Consiliul Europei să ducă un dialog mai constructiv uh, în ceea ce privește rezervele menționate de anumite state membre. Ai menționat, Cristin, rezerva privind la azil, dar și uh, definirea genului, care este o mare neînțelegere genul, conform Consiliului uh, Europei, înseamnă violență bazată pe gen. Violență uh, comisă pentru că o femeie este o femeie. Fetele sunt uh, date spre căsătorie pentru că sunt fete, nu li se întâmplă la băieți. La final, cred că trebuie să analizăm toate instrumentele pe care le-am analizat deja. Avem uh, o um, abordare holistică, directiva privind uh, combaterea traf, uh, traf, traficului, directiva pentru protecția copiilor, pentru protecția victimelor. pe toate aceste subiecte mai este mult de făcut. cu mare plăcere voi continua să cooperez cu tine, Cristin, și cu toți ceilalți raportorii din umbră. Poate mai târziu voi spune câte ceva în numele Barbarei uh, Matera. Mulțumesc! Mulțumesc uh, celor două raportoare. Acum voi da nume, uh, cuvântul raportorilor din umbră. Și vom începe cu cu, um, cu raportorul din umbră PP de la FEM. Ana Maria Vă rog să ne spuneți dacă doriți să interveniți în numele doamnei Mătără. Doamna Corațabil, poate aștept uh, comentariile celorlalți? Helga Stevens este uh, raportor din umbră din partea ECR. Uh, thank you, Chair. I would like to first of all thank the Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc celor două raportoare pentru munca despus, depusă și pentru raportul echilibrat. Sprijin raportul în termen largi, însă aș avea câteva comentarii pe scurt. Cea mai mare îngrijorare a mea față de acest raport este că nu văd niciun fel de mențiune referitoare la persoanele cu dizabilități. Um, cu excepția faptului că există convenția referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități, uh, care este menționată în considerente. Însă, altfel, nu există nicio referire la copii sau femei cu dizabilități. Mi se pare păcat. Conform statisticilor, femeile cu dizabilități sunt la un risc mai crescut uh, de violență, 1,5 până la 10 ori mai mare este acest risc. Asta înseamnă că femeile cu dizabilități sunt un grup cât se poate de vulnerabil. În raport, în aliniatul 5i, se vorbește despre uh, grupuri uh, vulnerabile uh, și se numesc și sunt menționați copiii. Însă există și uh, grupurile cu uh, nevoi specifice. În articolul 4 al Convenției de la Istanbul se vorbește despre drepturi fundamentale, egalitate și nediscriminare. Și în aliniatul 3 se vorbește despre implementarea prevederilor convenției de către părți, în special măsuri pentru a um, um, combate, um, inclusiv toate măsurile trebuie luate uh, fără discriminare uh, de orice fel inclusiv uh, asocierea a unei minorități, orientare sexuală, uh, identitate de gen, vârstă, standard de sănătate, dizabilitate, um, statut de refugiat, stare civilă. Cred că este mai important să fie menționate mai specific uh, femeile cu dizabilități și copiii cu dizabilități voi coopera cu raportorii astfel încât um, raportul să fie adoptat cât se poate de repede și convenția să fie um, ratificată cât se poate de repede. Mulțumesc! Doamna Bjork. Eh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult și le mulțumesc și doamnelor raportor pentru aceste uh, pentru acest raport. Uh, a fost o deosebită plăcere să colaborez cu domnile lor. Cred că Convenția de la Istanbul este un act cu caracter obligatoriu la nivel internațional și aderarea UE la această convenție este așadar un pas important înainte. E vorba de un text uh, excepțional pentru că definește relația de gen și uh, violența îndreptată împotriva femeilor, împotriva persoanelor LGBT, arătând că aceasta este o problemă de, care ține de un comportament sexist și vorbind despre amenințările la adresa femeilor, inclusiv a celor tacite. Se încearcă a se da o coerență acestor aspecte la nivel legislativ între uh, activitatea la nivel intern al Uniunii și la nivelul relațiilor sale externe. Cine nu a ratificat această convenție trebuie să insistăm să o ratifice cât mai curând. Avem nevoie de o strategie, de o directivă, de uh, norme europene pentru combaterea violenței împotriva femeilor și aștept cu mult interes să colaborez cu raportoarele. Voi susține fără îndoială această, acest raport. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Lunacek. Mm, pentru că fac parte și din Comisia FEM și din Comisia LIBE, sunt o susținătoare cu atât mai uh, uh, înfocată a acestui uh, raport. Și prezentările de acum și intervențiile de mai devreme ne arată că raportul se bucură de un sprijin extrem de amplu. Mi se pare foarte interesant, fiindcă multe state membre și multe guverne, cum s-a arătat deja, mulți bărbați și destule femei încă nu văd de ce ar fi necesară o astfel de abordare holistică, care să fie pusă în aplicare la nivelul atât al Uniunii Europene cât și al statelor sale membre. De aceea e foarte bine să existe acest sprijin din partea majorității grupurilor politice. Avem nevoie de o poziție fermă împotriva violenței îndreptate împotriva femeilor și în ceea ce privește aderarea la Convenția de la Istanbul și ratificarea acesteia, pentru că sunt șef de uh, guverne și dumneavoastră ați făcut o declarație publică excelentă în acest sens, în care ați criticat că guvernul polonez a spus că poate că o va ratifica. Păi ce înseamnă poate? Ori o ratifici, ori nu o ratifici. Cred că va trebui să avem în vedere eventual și menționarea acestui aspect în raport, deci este important ca toți aceia care au ratificat această convenție să o respecte și să nu, să nu facă un pas înapoi. Apoi, Același lucru și cu privire la statele membre, cele 14, care nu au ratificat încă convenția. Sunt de acord cu mm, Maria Corața Bild. Cei care nu au făcut această ratificare ar trebui ca noi, care suntem mai aproape de guvernele care nu au ratificat, să facem un pic de lobby pe lângă ele ca să treacă la fapte. Regret de asemenea și că faptul că Consiliul încă blochează aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul, atât uh, Comisia cât și Parlamentul European uh, au fost extrem de limpezi din acest punct de vedere, și referitor la activarea de către Consiliu a clauzei pasarelă. Uh, în violența îndreptată împotriva femeilor este o infracțiune gravă cu o dimensiune transfrontalieră, așa cum se arată în tratate. Apoi mă întorc un pic la raportul dinaintea ultimei legislații, cei care erau deja ultimei uh, legislaturi, ultimului mandat de Parlament, s-a cerut încă de pe atunci să existe uh, un uh, act legislativ la nivel european pentru combaterea acestui tip de violențe. Sexismul, spunea Ana Maria, că este unul dintre, una dintre cauzele profunde ale acestei violențe. Eu cred că această idee ar trebui să fie și mai puternic clarificată în text decât e în prezent. Și ultima chestiune pe care voiam să o subliniez este că ar trebui să definim și să denunțăm violența îndreptată împotriva femeilor ca ceea ce este o infracțiune gravă și o încălcare a drepturilor fundamentale. În orașul meu natal, în 73, la mine, la Viena, a fost uh, prima dată când am asistat la o definire autentică a drepturilor omului. Or, tocmai de aceea, după atâția ani, uh, peste 40 de ani, nu trebuie să uh, dăm o definiție corectă a acestui fenomen al violenței îndreptate împotriva femeilor ca fiind un, o încălcare a drepturilor omului, a drepturilor fundamentale. Sperăm să se miște și Consiliul și să mm, elimine obstacolele. Mulțumesc că uh, Doamna Gabriel, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și le mulțumesc doamnelor raportor pentru munca de foarte bună calitate pe care au depus-o. Vreau să-mi exprim de la bun început acordul este momentul și momentul ar fi fost chiar de mai de mult ca statele membre să ratifice această convenție și Uniunea Europeană să adere la ea. Raportul acesta este fundamental în contextul acesta. E un raport coerent, cuprinzător și pragmatic așa cum ne-a fost el propus, și consider că reprezintă un pas înainte în ceea ce privește atingerea obiectivului final de uh, ratificare de către toate statele membre și de uh, punerea în aplicare a dispozițiilor acestei convenții, inclusiv prin alocarea de fonduri adecvate. Aș dori însă să insist asupra unui subiect particular. Este evident că în prezent există state membre care încă își mențin reticențele față de ratificare. Poate că ar trebui să venim cu măsuri cumva de prevenire, dar în același timp de liniștirea acestor state membre. Și în acest sens, poate că n-ar strica să reflectăm la instituirea unor mecanisme de coordonare necesare pentru aplicarea Convenției de la Istanbul. În unele state membre, exact teama pe care o aduce punerea în aplicare a dispozițiilor convenției, cu modificările pe care uh, le-ar uh, crea aceasta, este cea care le împiedică să ratifice. Pentru că, așa cum arăta și doamna Corața Bil, trebuie să avem în vedere fiecare verigă a lanțului de putere, ca fiecare dintre aceste verigi să Uh, contribuie în mod pozitiv. Or există unele verigi în anumite state membre care se constituie în frâne. De aceea aș dori să eliminăm genul acesta de temeri în statele membre. Și așa ca o simplă idee, poate că n-ar strica să reflectăm la publicarea unor orientări la nivel european din punct, pentru măsurile legislative care se referă, de exemplu, la prevenirea violenței, la sprijinul acordat victimelor, la eficientizarea activității poliției și parchetelor, uh, precum și pregătirea judecătorilor pentru a combate fenomenul, precum și aspectele legate de colectarea datelor. Iată câteva idei de măsuri concrete care ne-ar permite apoi să facem, mm, să insistăm, să punem presiune asupra statelor membre și să le liniștim, eliminând o parte din temerile lor nefondate. Încă o dată le mulțumesc celor două coraportatoare pentru textul propus și le mulțumesc colegilor pentru forța mesajului pe care îl transmitem noi astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, Iraci Garcia Perez. Gracias, presidente. Eh, yo... Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață mi s-a părut foarte clar acordul larg în legătură cu angajamentul pe care Uniunea Europeană trebuie să îl mențină în legătură cu lupta împotriva violenței de gen. Sau s-a vorbit de măsuri importante și cred că trebuie să abordăm deja în cadrul instituției noastre ratificarea acestei convenții de la Istanbul dar de asemenea ca statele membre care încă nu au ratificat o să o facă. Însă este esențial și cred că din acest uh, raport uh, uh, se vede că avem o poziție majoritară, că este necesar un, necesar un temei juridic ca Uniunea Europeană să legifereze în acest domeniu. Atunci când vorbim despre clauza pasarelă, care este o chestiune necesară, pentru că pentru a se clarifica cine are competența de legiferare în acest uh, domeniu, pentru a uh, da dovadă de angajamentul de a merge înainte și să fim conștienți să, ca femeile să știe că nu sunt singure, că au alături de ele statele membre și instituțiile europene în lupta împotriva violenței de gen. Vorbim aici despre terorism al uh, bărbaților, despre încercarea de a schimba un comportament transversal pentru a uh, preveni violența de gen prin educație, începând cu educația și de asemenea să lucrăm asupra uh, diverselor zone pentru a am putea influența această plagă socială care nu este doar în Europa, ci și în întreaga lume. Mulțumesc raportoarelor pentru munca lor excelentă și celorlalți colegi, pentru că cred că toate eforturile pe care le facem pentru a împărtăși linii comune și pentru a termina cu violența de gen ar fi uh, este foarte important și putem să fim Uh, mândri de această inițiativă. Doamna Cuneva. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că, în ciuda întârzierilor, avem acum înainte acest raport extrem de important pe marginea Convenției de la Istanbul. Le mulțumesc foarte mult celor două raportar, raportoare, doamna Bănfoa și doamna Corața Bil, pentru textul foarte bun care va constitui baza noastră de lucru în anii următori pe marginea acestei convenții. În urma atât a înaintării acestei propuneri de text, cât și a intervențiilor colegilor din această dimineață, Aș dori și eu să mă refer la câteva domenii unde cred că ar trebui să mai uh, ajustăm raportul, să-l întărim. Mai întâi în ce privește prevenirea, protejarea și sprijinul acordat femeilor care sunt victimele oricăror forme de violență. Mă refer însă nu doar la violența îndreptată în femeie, împotriva femeilor, ci la toate formele de violență, în special la uh, violența îndreptată între persoanele cu vulnerabilități deosebite. Toate aceste persoane, dar și familiile lor, trebuie să se bucure de sprijin și în acest sens ar trebui să mai adăugăm anumite propuneri în textul nostru pentru a-l consolida, pentru a-l întări, menționând foarte clar care sunt aceste forme de violență. Chiar și cei care lucrează aici în instituțiile acestea au căzut uneori victime ale acestor forme de violență. De aceea, cred că ar trebui să facem campanii de sensibilizare, să educăm cetățenii. Apoi să ne ocupăm de informarea, sensibilizarea și educarea celor care se ocupă de victimele violenței. Polițiștii, cei din sectorul judiciar, nu cerem doar fonduri, deși și acestea sunt necesare. Sunt uh, unii care vorbesc numai de costurile acestor programe. Eu cred că problema costurilor trebuie totuși depășită și lăsată deoparte. Nu am foarte mult timp la dispoziție, așa că nu mă voi lungi, dar vom înainta amendamente pentru a întări acest raport. Eu însă sunt foarte optimistă și am așteptări foarte mari de pe urma punerii în aplicare a Convenției de la Istanbul după ce va fi ratificată. Întrebarea este care este forma cea mai obișnuită, cea mai răspândită de violență la nivel mondial. Sper ca răspunsul să nu fie violența îndreptată împotriva femeilor. Acesta este însă genul de probleme de care trebuie să ne ocupăm. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Eu voi interveni. La Sandra, vă mulțumesc, voi interveni în uh, și în numele Comisiei FAM și în numele grupului ALDE recunosc munca Anne Mariei și lui Cristin pentru că uh, acest angajament este admirabil, precum și conținutul raportului. Nu adaug foarte mult pe lângă ce au spus colegii, însă aș face o observație în legătură cu originea și motivul pentru acest raport. A intrat în vigoare Convenția de la Istanbul acum trei ani și, pe de o parte, mă simt foarte mândră că prima acțiune pe care am, am luat-o în, în acest Parlament a fost să atrag atenția asupra uh, aceste, acestei intrare, intrări în vigoare în legătură cu Parlamentul, cu care Parlamentul nu fusese informat. Și de aceea Comisia FEM și-a decis ca un obiectiv cheie pentru această legislatură ca Uniunea Europeană să uh, ratifice Convenția de la Istanbul și acest, această luptă durează de aproape trei ani. Cu susținerea din partea Comisiei a doamnei Iurova că există baza suficientă de a ne implica în acest proces. Mă așteptăm de mai bine de un an ca Consiliul să ratifice această convenție și pe lângă ceea ce menționam că sunt uh, mândră că uh, grupul liberal a fost la originea acestei inițiative, mă simt și frustrată că uh, un dialog atât de important, uh, just și bun, uh, cum ar fi Convenția de la Istanbul, prima, uh, primul instrument integrat obligatoriu pentru a lupta împotriva violenței împotriva femeii și violenței domestice, că o inițiativă atât de bună trenează că guvernele Uniunii Europene și că Uniunea Europeană nu a reușit să um, o ratifice. Deci, în această, acest amestec de satisfacție și tristețe, uh, cred că uh, mă um, bazez pe încrederea că totuși vom merge mai departe. Uh, președinția anterioară a eșuat, să vedem ce va face președinția actuală. Sper că acest an se va lua decizia corectă din partea Consiliului, că Uniunea Europeană va ratifica această convenție și că uh, vom avea uh, această convenție. Uh, este o adevărată rușine că nu am reușit încă să ratificăm acest act. Doamna Bilbao. Mulțumesc și mulțumesc, eh, bineînțeles, și lui Cristin și Ana Marie pentru munca lor și pentru implicarea lor în comisie, în politică. Uneori, uneori munca noastră ne face să ne simțim mândri. Eh, poate că eh, și uităm de faptul că este greu atunci când victimele sunt femei, uh, este într-adevăr uh, uh, trist că nu este o reacție politică din partea Uniunii Europene. Mm, există problema lipsei de statistici. Acum trei ani s-a făcut primul sondaj la nivelul Uniunii Europene cu un eșantion reprezentativ și nu voi cita rezultatele pentru că acestea sunt alarmante, dramatice avem uh, un atentat, uh, uh, moare un număr de persoane și toată lumea își smulge părul din cap, însă în fiecare zi mor femei și nimeni nu face nimic. Mi se pare inacceptabil. Eu cred că ar fi suficient un acord de, acord în Parlament în care să spunem că solicităm, obligăm Consiliul să ratifice Convenția de la Istanbul. Cred că ar fi suficient pentru a pune presiune statelor, asupra statelor membre să o facă, pentru că nu înțelegem, eu nu am văzut niciun fel de argument pentru care statele membre nu, ca, nu, nu acceptă această convenție? De ce nu acceptă conținutul? De ce restul statelor membre nu uh, pun suficiente presiuni? Cum vom vorbi despre valorile europene dacă nu suntem uh, capabili să recunoaștem această violență. Acestea fiind spuse, s-a menționat că trebuie să facem referire la violența împotriva uh, femeilor cu handicap, pentru că uh, sunt uh, un grup care suferă cel mai mult de violență și să se menționeze și copiii. Când vorbim cu femeile care suferă de violența de gen, de violența de gen, ele ne spun că nu se acordă suficientă atenție copiilor acestor femei, pentru că sunt Uh, este o parte ascunsă a acestei violențe. Cred că trebuie să facem mai multe campanii de conștientizare și avem nevoie de mai multe date, pentru că încă sunt uh, state membre care consideră că violența împotriva femeii uh, ține de viața privată, nu ține de um, aspectul public. Și în ultimul rând, cred că s-a menționat necesitatea de a lucra pe uh, aspectul de prevenție. Însă pentru a preveni trebuie să ai o schimbare culturală, o conștiență politică, lipsesc uh, resursele publice, legiferarea și implicarea la nivel local, pentru că există bune practici care ne, ne arată că implicarea la nivel local uh, face pași înainte. Sunt anumite practici la nivel european, trebuie să facem presiuni să se ratifice acest, această convenție de la Istanbul, însă cred că pierdem multe oportunități eh, dacă nu facem o pasă de date cu bune practici pentru a, eh, ca statele membre să se poată inspira. Mulțumesc. Eh, ne, mă întorc la coraportorii noștri, începând cu Cristina. Chacune pour vos interventions et qui démontre Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții care arată că în interiorul Parlamentului European există un consens amplu pentru semnarea acestei convenții de către Uniunea Europeană. Doamnă Bilbao, anul trecut am votat această rezoluție în numele Parlamentului European. Este o rezoluție comună a practic tuturor grupurilor politice din Parlamentul European și prin această rezoluție noi uh, solicităm uh, statelor membre să semneze dacă, și să ratifice și în special solicităm semnarea acestei convenții de către Uniunea Europeană. Din păcate durează am auzit deja ce s-a spus. Sunt state membre care consideră că ar însemna să își cedeze o parte prea mare din suveranitate. Eu cred că violența îndreptată împotriva femeilor nu are frontiere și trebuie să putem apăra femeile, indiferent unde se află acestea pe teritoriul Uniunii Europene. Ori asta este vocația Uniunii Europene. Ea este menită să protejeze și nici într-un caz să se împotrivească statelor membre, ci să le facă să avanseze. Doamna Sivens are dreptate pe persoanele cu dizabilități trebuie considerate persoane vulnerabile și așa este, ar trebui să fie menționate în raport, la fel și persoanele LGBT, LGBT și aici, la porțile Uniunii Europene în Cecenia, știm ce se întâmplă, ehm, am putut constata că sunt lucruri cu totul inadmisibile care se întâmplă acolo referitor la Polonia referitor la faptul că ar putea fi menționat un stat membru care a ratificat uh, Convenția de la Istanbul că nu poate să se răzgândească, e absolut corect. Tocmai de aceea este urgent să se semneze și ratifice această convenție de către Uniunea Europeană. Apoi, clauza pasarele este și ea un element important care trebuie activat. Apoi, problema calendarului. Schimbul de bune practici este una, Desigur că e bine să-l avem, dar încă prea multe fete și femei mor de pe urma loviturilor care li se aplică. Semnarea acestei convenții de către Uniunea Europeană ar, Uniunea Europeană ar fi o, un instrument foarte puternic și o directivă în acest sens ar fi încă și mai utilă, pentru că doar declarațiile politice nu împiedică femeile să moară în fiecare zi. Vă mulțumesc foarte mult. Acum Ana Maria. Mulțumesc foarte mult, sunt copleșită și foarte recunoscătoare pentru sprijinul amplu al colegilor. Ceea ce încercăm noi să facem aici este să dăm un glas uh, miilor de femei care suferă în tăcere, arătându-le că nu le-am abandonat și că se dorește, există o voință mm, peste frontiere și peste, peste frontierele naționale și politice de a le ajuta, de a lua măsuri. Trebuie acționat așadar în dialog cu tot respectul pentru îngrijorările exprimate de unii sau de alții, pentru diferențe, pentru situațiile care, desigur, pot fi diferite între statele membre. Asta însă nu are cum să se constituie într-o justificare ca să stăm cu mâinile în sân. Și mulțumesc foarte mult în acest sens președinției actuale malteze, pentru că atunci când ne-am deplasat în Malta la conferința interministerială pe marginea problemei violenței împotriva femeilor, am reușit să avem o declarație comună a Parlamentului, Comisiei și președinției malteze a Consiliului. Poate că este un gest doar simbolic, este, este important pentru a arăta că cele trei instituții colaborează dorința anumitor state membre de a, de a limita domeniul de aplicare al aderării trebuie abordată în mod constructiv, cu atitudine constructivă. Și, foarte pe scurt, dați-mi voie să parcurg câteva dintre observațiile foarte utile ale colegilor. Da, n-am uh, menționat anumite chestiuni pentru că timpul este, pentru că, îmi cer scuze, spațiul alocat este foarte limitat. Și problema copiilor cu dizabilități, a fetelor cu dizabilități care sunt de două ori victime, da, trebuie cuprinsă aici. Avem în vedere aici articolul 4 din Convenție, unde se vorbește despre încălcarea drepturilor fundamentale. Același răspuns și doamnei Cuneva cu privire la problema sensibilizării avem o abordare holistică și asta e un lucru minunat în această convenție, pentru că problema nu se pune doar să-i sancționăm pe cei care greșesc, ci e vorba de o uh, împuternicire, să spunem așa, pe termen lung a fetelor și femeilor. Apoi, problema implementării se află în textul nostru și o vom întări o vom face și mai puternică, pentru că ține de aspectele practice. Doamnei Maria Gabriele, vă mulțumesc pentru sprijin știm care sunt dificultățile și vă spun că în PPE avem o abordare practică și concretă referitoare la toleranța zero în fața acestui fenomen. Trebuie să vedem modalitățile practice de a răspunde îngrijorărilor ă, statelor membre. Mecanismul de coordonare la care m-am referit ar fi o astfel de soluție, la fel și orientările. În Comisia FEM am invitat ă, recent ă, reprezentanții unei organizații civile și ca să-ți răspund ție, Maria, aceștia ne-au arătat exact ce fac concret. Au uh, helpline-uri, au sprijin psihologic, au uh, um, orientări care vin în sprijinul statelor membre, oferindu-le posibilitatea de a crea capacitate pentru a le oferi victimelor îngrijire de sănătate și așa mai departe. Iată exemple de măsuri concrete care să le uh, ajute pe statele membre să acționeze practic da, e adevărat că aici trebuie vizate femeile, dar putem vorbi și de băieți. Există acum noi forme de violență, hărțuirea, de exemplu, hărțuirea la locul de muncă, extorcare sexuală, uh, pornografie de răzbunare online. N-am avut, din păcate, loc să punem toate aceste lucruri în text, dar o vom, vom încerca să rezolvăm problema aceasta prin amendamente. Apoi, susțin ideea unei directive la nivel european și iată de ce. E adevărat că dreptul penal ține de uh, suveranitatea națională, dar avem nevoie de experiență și date comune, de standarde minime comune care să ne ajute să întărim capacitățile naționale pentru a face față violenței împotriva femeilor, pentru că este un fenomen atât de răspândit și atât de important. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin și aștept cu interes să colaborăm. Mulțumesc doamnei Corața Bild și aș dori să vă reamintesc că termenul pentru înaintarea amendamentelor este 26 aprilie la ora 17. Stimați colegi, vă rog să luați act de faptul că raportul acesta nu va fi disponibil în 84AM, întrucât procedura legislativă este acordul parlamentar. Posibilele amendamente la rezoluția legislativă trebuie înaintate în um, căsuțele poștale comune. Vă mulțumesc foarte mult și alte lucruri pe ordinea de zi a acestei părți a ședinței nu mai avem. Mulțumesc foarte mult colegilor de la Comisia FEM și uh, acum reluăm lucrările de pe ordinea de zi a Comisiei noastre LIBE. Vă mulțumesc foarte mult. Um, just pause for a Stimați colegi, facem o mică pauză pentru ca colegii noi de la Comisia FAM să poată pleca.